Am încheiat uh, dezbaterea și se va vota mâine, într-adevăr, la 12, dar de fapt la 12 și jumătate. Așa cum următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral. E vorba de medierea în materie civilă și comercială. Este o întrebare din numele, în numele Comisiei pentru Afaceri Juridice a Parlamentului și dau cuvântul doamnei McCarthy, care este autoare. Are uh, la dispoziție 5 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și salut faptul că avem ocazia să discutăm uh, chestiunea medierii. Uh, întrebarea v-am adresat-o pentru că dorim să facem progrese și dorim să accelerăm utilizarea medierii în întreaga Uniune Europeană. Știm că dacă este utilizată în mod extensiv, poate să economisească timp și bani. Pentru că să te adresezi instanțelor e costisitor. Medierea ne arată că în Europa 70% este rata succesului cazurilor de mediere și chiar 80 la sută uh, atunci când părțile uh, apelează voluntar la uh, mediere. Însă doar 1% din părți apelează în mod voluntar, din păcate. Uh, din experiența mea, uh, atunci când nu se apelează la mediere, costurile sunt foarte mari, uh, procesul se desfășoară foarte lent. 300 de zile, de exemplu, în loc de 87 de zile în cazul medierii. 45% din IMM-uri ne spun că nu se vor adresa instanțelor uh, dacă vor fi confruntate cu cheltuiele de judecată prea mari, pentru că până la urmă ar plăti mai mult decât ar obține beneficii dacă ar avea câștig de cauză. Deci medierea este o ocazie foarte importantă pentru IMM-uri, ca să nu ajungă în justiție. Deci, iată, este o situație frustrantă, este o situație care ne domenește pe mulți. Pe de-o parte avem uh, uh, literatură și jurisprudență care ne arată că medierea poate genera foarte multe economii, atât de timp cât și de bani, dar pe de altă parte uh, avem un număr dezamăgitor de cazuri în care se apelează la mediere în Uniunea Europeană și cred că nu asta și-au dorit Comisia și Consiliul atunci când am uh, mm, adoptat un document ca să faciliteze accesul la soluționarea alternativă a litigilor și să promovăm soluționarea pe care amiabilă a litigilor, încurajând utilizarea medierii și asigurând un echilibru între mediere și procedurile judiciare. Deci, din punct de vedere juridic, <laughs> noi avem uh, responsabilitatea să acționăm rapid ca să ne asigurăm că aceste scopuri pe care tocmai le-am expus sunt și uh, îndeplinite, respectate. E urgent într-un timp de recesiune, într-o perioadă de austeritate, uh, într-o perioadă în care statele membre trebuie să se concentreze pe promovarea economisirii de timp și de bani uh, pentru celeritatea justiției. Deci am dorit domnule comisar, să, să, sau doamnă comisar, că iată s-au schimbat comisarii, să uh, vă întrebăm cum intenționați să acționați, pentru că, iată, nu este îndeplinit scopul directivei, deci celeritate nu există. Și cum vă veți asigura că există un echilibru între mediere și procedurile judiciare? Oare Comisia consideră că ce cerința acestui echilibru implică obligație din partea statelor membre să obțină un procentaj minim de cazuri care să fie supuse medierii în fiecare țară? și în ce privește eh, litigiile transfrontaliere, eh, ce se va face? ce va face uh, Comisia în cazul în care nu se stabilește un procentaj minim. Deci noi uh, salutăm uh, oportunitatea acestei dezbateri și faptul că uh, ne veți răspunde într-o problemă atât de importantă. Vă mulțumim. Mulțumim, doamnă McCarthy. Și acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Vivian Reding. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Și dați-mi voie să spun de la bun început că sunt de acord cu uh, autorii întrebării orale. Medierea este mai rapidă, este în general mai ieftină decât o, o procedură în instanță și creează și o cultură uh, a unui comportament uh, amiabil. Pentru că în litigi există numai uh, cei care câștigă și cei care pierd. Um, în schimb, în mediere, toată lumea poate să aibă de câștigat. Deci suntem de acord uh, referitor la această analiză, însă cum să obținem ceea ce ne dorim? Știți că <clears throat> directiva referitoare la uh, mediere a fost adoptată în mai 2008 și a fost trans- trebuie să fie transpusă până în uh, mai 2011. Vestea bună este că toate statele membre au notificat măsurile de transpunere a directivei. Comisia consideră că după un an de aplicare a directivei de către statele membre, avem nevoie de mai mult timp uh, pentru a vedea rezultatele înainte să ajungem la o concluzie referitoare la atingerea obiectivelor acestei directive. Pentru a accelera lucrurile, intenționez să prezint o comunicare referitoare la mediere în 2013 pentru a promova utilizarea medierii și în același context colectăm informații referitoare la modul în care a fost utilizată această directivă. Acest studiu se va concentra asupra importanța ei promovării medierii. Este foarte important pentru că dacă ai o lege interesantă, dar nimeni nu știe că ea există și sistemul judiciar nu utilizează această lege, atunci aceasta nu își îndeplinește scopurile. Noi credem că trebuie să existe o relație echilibrată între mediere și procedurile judiciare. Și, de asemenea, suntem de părere că medierea ar trebui să fie încurajată mult mai mult, mai ales în litigiile transfrontaliere. Drept urmare, am solicitat ca rapoartele naționale individuale care urmează să fie colectate uh, în cadrul acestui studiu ar trebui să ofere informații referitoare la relația existentă între mediere și procedurile judiciare din statele membre și pe baza acestei informații noi vom uh, ne vom gândi la uh, pași uh, pentru a crește partea mm, proporția medierii în conformitate cu directiva, dar asta nu este nimic nou. Urmează să existe un raport în 2016 și pe baza acestui raport, bineînțeles, Comisia va vedea dacă directiva trebuie să fie modificată, dacă trebuie făcută o nouă propunere. Cred că, între timp, nu trebuie să așteptăm 2016 Uh, pentru propunerile pe care le-am făcut, pentru că acestea pot să constituie un pas înainte. Mie mi se pare că medierea trebuie văzută și în, cont- în contextul programului nostru Justiție pentru Creștere. Știți că am adus la oaltă o serie de măsuri pentru a îmbunătăți activitatea economică mai ales cea transfrontalieră pentru IMM-uri. Și asta uh, și medierea uh, face parte din această inițiativă. De aceea și în uh, studiul anual referitor la creștere pentru 2012-2013, care stabilește o prioritate de creștere pentru statele membre, am introdus medierea. În contextul semestrului european, Comisia dez, uh, elaborează un uh, tablou de bord referitor la justiție pentru a vedea unde sunt slăbiciunile în sistemul judiciar în Uniunea, Euro- în Uniunea Europeană. Acesta va servi ca instrument pentru statele membre pentru a-și îmbunătăți uh, sistemul uh, juridic civil. Am văzut că calitatea acestor sisteme este un factor în creșterea economică. Am inclus acest lucru în um, studiul nostru anual, așadar, sperând că pe această cale putem să obținem uh, să atingem obiectivul de a avea mai multă mediere în statele membre. Acest lucru poate fi atins și prin formare, inf, um, conștientizare, dar și uh, prin introducerea unor stimulente care să fac um, facă această alternativă atrăgătoare pentru părți. Acestea sunt acțiunile pe care le luăm. Mulțumesc. Mulțumim doamnei vicepreședinte Reding, iar acum deschidem lista vorbitorilor. Doamna Mazzoni, în numele BB, vă rog, aveți cuvântul două minute. Presidente, eu eh, condivido... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord atât cu introducerea doamnei McCarthy, cât și cu cuvintele doamnei comisar Reding. Eh, sunt clare beneficiile care pot eh, decurge printr-o aplicare deplină și eficientă a sistemului medierii. Din păcate, până astăzi avem date negative în legătură cu nivelul european al uh, situației uh, medierii. Bun, uh, e necesară o monitorizare ulterioară pentru că doar de un an s-a împlinit termenul pentru punerea în aplicare. Dacă mă refer la experiența italiană, poate fi de folos și un an, totuși ca să avem o imagine a situației acestor proceduri. Deoarece, iată, s-au făcut economii. Există un studiu care spune că aproximativ 480 de milioane s-au economisit în, doar într-un an. Eh, iată, un succes eh, de 49% s-a înregistrat în aceste proceduri de mediere. Deci o, o dată destul de pozitivă, dar totuși există și um, cazurile în care nu se recurge la, la mediere. Mă îngrijorează faptul că uh, în Italia s-a dat o sentință judecătorească prin care s-a declarat parțiala inconstituționalitatea legii noastre de punere în aplicare față de prevederea obligativității recurgerii la mediere. Parlamentul nostru deja cu rezoluția 361 per 2011 dăduse un impuls spre um, impulsionarea uh, și sporirea gradului de utilizare a instituției medierii Bun, n-a fost vorba de un caracter obligatoriu, ci uh, s-a dorit, doar, s-a dorit doar să se impună niște stimulente pe calea medierii. Eu aș vrea să cred că acesta este și orientarea comisiei, adică uh, sper că opinia uh, comisiei nu este diferită Uh, obligativitatea ar putea să lezeze sau nu drepturile fundamentale prevăzute de Carta Uniunii. Deci aș vrea să știu care este opinia Comisiei în această situație. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Masoni. Mazzoni. Și acum, uh, în numele grupului socialiștilor, doamna Silvia Țicău are cuvântul pentru un minut. Madam Commissioner,

Mulțumim, domnule Bușoi. Începem procedura intervențiilor spontane și are cuvântul domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, sunt de acord cu doamna McCarthy că este foarte important ca Comisia să facă tot ceea ce poate pentru a răspândi practica medierii. Cetățenii trebuie să fie informați, trebuie să facem campanii de informare și să uh, punem în aplicare în mod real această alegere care poate să fie o soluție extrem de bună pentru toți cei implicați medierea este și mai importantă pe timpul de recesiune atunci când resursele tuturor sunt uh, în scădere. Mă bucur foarte mult că ați subliniat că medierea este și o alegere culturală. Este o alegere care ne poate permite ca în litigiile comerciale și civile, să evităm costuri ridicate și să existe o mediere între oameni pentru a, ex- pentru a examina de ce apar diferențele. Acest lucru se poate aplica și pe piața muncii. Mulțumesc. Doamna McCarthy are cuvântul. Don't get the opportunity to come back. I, I did... Nu am ocazia să revin, doream la această procedură să-i mulțumesc, domnule comisar, pentru angajamentul demonstrat în reacție. Sunt foarte încurajată de abordarea proactivă pe care o va avea Comisia și cred, după cum am menționat și colegii, și aș fi interesată să aud răspunsurile, formarea, sensibilizarea, o parte centrală a modului în care vom face să avanseze lucrurile. Aș vrea să o încurajez pe doamna comisar, așadar, să țină la curent Comisia Parlamentară și întregul Parlament cu această problemă. Vrem să revenim, să vă ajutăm în această sarcină importantă, pentru că, până la urmă, cum vedem prea adesea, legile sprijinite de instanță, costuri imense, nu reprezintă dreptate pentru cetățenii din UE. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Redding are cuvântul. Justice delayed is uh, justice denied da, întârzierea în justiție înseamnă refuzarea accesului la justiție și există într-adevăr întârzieri majore într-un număr mare de state membre și medierea ar fi o posibilitate pentru a rezolva această problemă, mai ales când vine vorba de cazuri uh, mici pentru care nu ai nevoie de proceduri în instanță pe o lungă perioadă de timp. Însă accesul la justiție reprezintă într-adevăr un uh, drept fundamental și eu nu consider că medierea ar putea înlocui procedurile în instanță. Reprezintă pur și simplu o alternativă. Însă pentru a deveni o reală alternativă, medierea trebuie să fie cunoscută și, după cum s-a spus pe bună dreptate, trebuie să devină o alegere culturală. Pentru toate aceste lucruri avem însă nevoie de timp și Trebuie să vedem, de exemplu, cum va fi pus în aplicare articolul 9 din uh, regulament, care spune că statele membre ar trebui să încurajeze prin toate mijloacele pe care le consideră uh, adecvate uh, disponibilitatea în fața publicului larg a acestei alternative, informații și așa mai departe. Deci Există anumite lucruri prevăzute și pentru comisie. La articolul 10 se spune că și comisia trebuie să pună la dispoziția publicului informații despre uh, instanțele uh, competente și autoritățile uh, comunicate de statele membre. Deci este vorba până la urmă de o colaborare între statele membre și Comisia pentru a încerca să promovăm, să oferim mai multe informații despre uh, mediere. Avem nevoie, desigur, și de o pregătire pentru mediatori, dar avem nevoie și o pregătire specială pentru avocați, care ar trebui să înțeleagă că procesul de mediere nu este opus uh, interesului lor profesional. Și din nou revenim la um, aspecte culturale. Modificarea aspectelor culturale nu se va întâmpla de astăzi pe mâine. Trebuie să avem o atitudine consecventă și uh, Tocmai de aceea voi emite această comunicare pe baza informațiilor pe care le vom fi primit de la statele membre și publicarea acestui document, discutarea lui, analizarea diferitelor probleme care se regăsesc în diferite state membre, va duce la o presiune um, de care avem nevoie pentru a demonstra că medierea reprezintă o alternativă viabilă mai ales când uh, sunt implicate um, sume reduse, când este vorba de litigii între vecini, când vine vorba de litigii familiale, astfel încât oamenii să înțeleagă că își pot rezolva toate aceste probleme mai ușor. Pentru acest lucru trebuie să lucrăm cu toți împreună și doresc să mulțumesc Parlamentului pentru poziția sa foarte constructivă. Vă mulțumesc, doamnă comisar